raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului privind politica externă și de securitate comună în 2012. Avem peste 400 de amendamente care au fost uh, depuse, cu toate le traduse. Haideți să-i dăm cuvântul domnului Sarius Volski pe tema uh, uh, parteneriatului estic și domnului Panțeri pentru vecinătatea de sud. Dar mai întâi de toate îl salutăm pe ambasadorul nostru la uh, Uh, care a acceptat invitația noastră pentru a ne face o prezentare a situației din uh, Georgia. Dar mai întâi de toate, raportorii. Întâi de toate, domnul Sarius Volski. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu cu mult timp în urmă am discutat pentru prima dată raportul meu, prin urmare voi încerca să fiu succint. Mai întâi de toate, 460 de amendamente, mulțumesc pentru fiecare în parte, care au uh, îmbogățit raportul meu. Atât eu cât și domnul Panzeri le-am citit cu atenție și, de asemenea, am încercat să găsim amendamentele de compromis potrivite. În al doilea rând, Situația din uh, vecinătatea noastră estică este foarte dinamică. Prin urmare, dați-mi voie să vă amintesc cele spuse în dimineața aceasta chiar. Uh, pentru că dimineața aceasta am discutat despre acordul de asociere cu Ucraina. Deci spuneam în cursul dimineții că, date fiind evenimentele recente, s-ar putea ca al nostru calendar să se modifice. Uh, Uh, calendarul nostru, de fapt, se va amâna oarecum, uh, toate discuțiile noastre se vor amâna sau deciziile finale se vor amâna pentru a putea lua cont, uh, a lua în considerare toate evenimentele relevante care s-ar putea petrece. Vorbeam despre asta cu președintele Brock. Nu-i așa? Va trebui să Așteptăm uh, ca Ucraina să se ridice la nivelul așteptărilor și în uh, raportul nostru trebuie să spunem clar dacă suntem de acord sau nu cu semnarea acordului. Ei bine, partea mea estică este cea care cauzează probleme și vreau să-i mulțumesc domnului uh, Panțării pentru faptul că a dat dovadă de înțelegere și a respecta aceste amânări de care avem nevoie. Vom avea trei întâlniri separate cu raportorii din umbră, o întâlnire care se va axa pe aspectele generale și uh, două întâlniri separate, una pentru vecinătatea sudică și cealaltă pentru vecinătatea estică. Vreau să-i mulțumesc domnului Pan Panțării pentru uh, cooperarea excelentă pe care am avut-o uh, în elaborarea acestui raport. Și, bine, acum revenind la amendamente, aceste amendamente sunt uh, foarte importante din punct de vedere al conținutului, dar multe dintre ele sunt similare sau uh, mai există și unele amendamente care merg dincolo de domeniul de pe care îl tratăm noi în acest raport. Cu tot respectul pentru aceste amendamente, trebuie să le lăsăm la o parte. Bineînțeles, suntem de acord în mare cu conținutul lor, dar n-au nimic de a face cu raportul nostru împreună cu domnul Panzeri am uh, stabilit că vom accepta acele amendamente care îmbunătățesc într-adevăr uh, formularea și conținutul raportului nostru. Prin urmare, cer scuze încă de pe acum celor care vor, au depus amendamente, dar pe care nu le vom lua în considerare, pentru că, iată, nu aduc uh, nimic nou raportului. În ceea ce privește uh, dimensiunea estică a raportului. Sper din tot sufletul ca totul să decurgă așa cum ne dorim și dacă lucrurile acestea într-adevăr se vor întâmpla și ne vom pregăti uh, de summitul uh, de obiectivele summitului de la Vilnius, atunci uh, totul este bine. Noi, noi de fapt, ce, ce încercăm să facem? Încercăm să pregătim, practic, summitul acesta de la, de la Vilnius. Și după cum spuneam și în cursul dimineții cu domnul O'Sullivan, dacă se efectuează progrese, dacă Consiliul decide aplicarea provizorie a acordului de asociere cu Ucraina, atunci raportul nostru s-ar putea să conțină sau ar trebui să conțină o frază sau un aliniat prin care, practic, Parlamentul European să-și ofere acordul uh, vis-a-vis -vis de această, acest acord de asociere sau această aplicare provizorie a acordului de asociere cu Ucraina. Știți prea bine că ratificarea în sine de către Parlament este solicitată de uh, tratat, este prevăzută în uh, tratat, dar uh, Uh, noi vom încerca să accelerăm uh, procedurile. Mai întâi de toate ne vom uh, da acordul, pentru ca mai apoi să trecem la procedura de ratificare, care procedură de ratificare sperăm că va fi încheiată înainte de finele mandatului nostru legislativ. Deci, până la sfârșitul anului acestuia încercăm, vom încerca, prin intermediul acestui raport, să ne dăm acordul acordului dat de către Consiliu pentru ca aplicarea provizorie să poată intra în vigoare. Cam atât din partea partea mea. Vă mulțumesc tuturor celor care au, ați depus amendamente și mulțumesc raportorului pentru cooperarea excelentă. Mulțumim foarte mult. Acum îi dăm uh, cuvântul domnului Panseri, responsabil pentru dimensiunea sudică. Mulțumesc, aș vrea și eu să adresez mulțumirile colegului Sarius Volski. Aș spune că pe partea generală Putem spune că am ajuns la un rezultat, trebuie să găsim un echilibru și trebuie să încercăm să mai facem o sistematizare în diferitele concepte care au fost uh, folosite și ca textul să fie mai omogen. De asemenea, în partea comună, în ceea ce privește dimensiunea sud, a politicii de vecinătate au existat mai multe amendamente care au fost prezentate și care fac referire la diferite declarații importante, declarate de la Barcelona, Paris sau alte rezoluții și recomandări care s-au exprimat pe acest subiect. Nu văd însă nicio problemă majoră în ceea ce privește interpretarea acestor mesaje. De asemenea, în ceea ce privește anumite amendamente care fac referire la principiul mai mult pentru mai mult sau care încearcă să contracareze less for less, și uh, cred că vom uh, putea analiza aceste amendamente cu mare atenție și să încercăm să găsim și uh, la ele un echilibru. Foarte multe amendamente apoi uh, se pot susține, pentru că sunt cât se poate de justificate, cu privire la necesitatea de a ține cont de aspirațiile poporului, uh, popoarelor arabe în ceea ce privește libertățile fundamentale și drepturile omului, statul de drept și lupta împotriva corupției. Nu văd nici aici probleme majore în ceea ce privește aceste teme și cred că toate aceste amendamente pot fi acceptate. De asemenea, aici trebuie să încercăm să găsim o sistematizare a amendamentelor care să ne convină. Apoi sunt câteva amendamente care se referă la o anumită parte a textului, se referă la dimensiunea sudică, și aici, de asemenea, după cum spuneam, colaborez cu colegul Sarius Volski pentru ca să încercăm să dăm o coerență acestui text, dar nu văd probleme majore. Cred că anumite compromisuri uh, specifice, considerentul R, de exemplu cu privire la obiectivele politicii de vecinătate, vor reuși să acopere amendamentele de la 73 la 84, aliniatul 1, referire la publicarea rapoartelor de progres uh, pentru țările respective, elaborări, uh, aici amendamentele de la 80, 96 la 98 și apoi la un alt aliniat unde se cere o evaluare nouă a noii politicii de vecinitate și la aliniatul 4 voi mai face modificări cu privire la susținerea procesului de, de tranziție democratică și implicarea societății civile din partea ONG-urilor, minorităților. Toate acestea vor fi amendamente pe care, în care voi relua conceptele de care se vorbea înainte. Apoi avem un alt bloc de amendamente care trec de la 5 la 13 la paragrafe și de la 144 la 174 care sunt specifice dimensiunii dimensiunii orientale. Aici uh, aș lăsa pe coraportorul meu să vorbească despre acest punct, uh, pentru că este subiectul lui, în ceea ce privește observațiile care vor veni de la colegi. În ceea ce privește apoi partea specifică a dimensiunii sud, vom face un compromis pe aliniatul 13 cu privire la organizarea un task force-urilor și extinderea lor în cadrul politicii de vecinătate. Eu cred că obiectivul acestui amendament este să subliniem că Parlamentul European are meritul de a fi creat aceste task force-uri. Vreau să vă amintesc de altfel că în rezoluția noastră din 2011 pe tema Tunisiei am sugerat că este nevoie, sugerat în alte reprezentante, că este nevoie de aceste grupuri tactice care să poată să uh, se extindă așadar și pe vecinătatea sudică. Un alt compromis important este cel de susținere a proceselor și provocărilor de tranziție democratică, care trebuie să fie o prioritate al acțiunii europene. Și, în final, aș susține și amendamentul amendamentele care fac referire la o adevărată integrare regională și promovarea acesteia în ceea ce privește dimensiunea sudică. Apoi, bineînțeles, mai sunt și alte amendamente pe care vreau să le trec în revistă doar pe scurt, care se referă la țările în parte. Bineînțeles că la aceste amendamente, având în vedere limita a ceea ce putem să producem la un raport din acesta, uh, adică limita de spațiu, vom reuși să introducem poate câteva din elementele lor, dar multe din aceste amendamente care se referă la țări precum Algeria sau Egipt și alte țări vor fi luate în considerare, vor fi menționate, unele dintre ele nu sunt pertinente în ceea ce privește raportul meu și în ceea ce privește discuția pe care am avut-o în această dimineață. Știu că am discutat despre raportul Teanoc și în care se fără referire la Maroc. Deci vom face o evaluare foarte clară a tuturor amendamentelor și uh, a, după reuniunile pe care le vom avea și cu uh, raportorii din umbră, vom încerca să găsim o coerență adevărată pentru a putea să stabilim cum uh, finalizăm această muncă. Eu cred că se poate foarte bine continua această colaborare și eu sunt optimist că vom putea atinge acest obiectiv cât se poate de repede. Cam atâta. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Panzeri. Vă mulțumesc, domnule Panzeri. Începem uh, intervențiile colegilor. Dar înainte de asta vreau să îi dau cuvântul domnului ambasador Filip Dumitrov, care ne va, ne va oferi câteva detalii uh, cu privire la situația curentă din Georgia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, bineînțeles, uh, am scanat proiectul de rezoluție. Sunt încântat de faptul că în rezoluție se menționează succesul avut de reformele implementate în Georgia în ultimii 10 ani. Toți cei care s-au deplasat în Georgia își dau seama de lucrul acesta. Se pune problema însă cât de irreversibile sau din potrivă sunt aceste reforme. Aș putea să spun că sondajele arată clar că populația georgiană este foarte pro-europeană. Opoziția din Georgia este de asemenea clar pro-europeană și mai există și eh, membrii ai guvernului care împărtășesc această atitudine. Deci, uh, situația este încurajatoare, dar, pe de altă parte, sunt importante și acțiunile Uniunii Europene, pentru că aceste atitudini pro-europene ale georgienilor nu trebuie să fie erodate. Uh, spun asta pentru că, bineînțeles, cu toții ne facem griji pentru ceea ce se întâmplă în uh, regiune. Dar, în Georgia, nu există vreo posibilitate ca vreo forță exterioară să își să exercite presiune asupra uh, deciziilor uh, luate la Tbilisi. Dar uh, există în continuare riscuri, riscuri legate de procesele interne și de dinamica politică uh, din Georgia. Deci nu cred că pot fi așteptate surprize neprevăzute din partea Georgiei înainte de summitul de la Vilnius. De ce spun asta? Pentru că Georgia și-a exprimat dorința de a se ajunge la un uh, consens la Vilnius și mai mult decât atât, Georgia își dorește o semnătură rapidă și, de asemenea, o liberalizare a regimului, regimului vizelor. Iar dacă lucrurile acestea vor fi garantate Georgiei, cu siguranță atitudinea pro-europeană va persista. Acum vorbeam despre dinamica internă. Acum ne pregătim, sau Georgia se pregătește pentru alegerile prezidențiale. Există trei candidați. Uh, Uh, un candidat al partidului la putere, un candidat din partea uh, opoziției pro-europene și un candidat din partea uh, unui partid care are o atitudine relativ ambivalentă. E clar că procesul electoral va fi unul uh, hotărător. În același timp, pe lângă aceste alegeri prezidențiale, premierul și-a anunț, a anunțat că își va prezenta demisia. Asta înseamnă că structura guvernului se va schimba com, complet și mai mult decât atât, această de, demisie a premierului va duce și la o dezorganizare în sânul partidului de guvernământ. Deci trebuie să analizăm evoluția acestui uh, partid partid de guvernământ, care este de fapt mai degrabă o coaliție. Trebuie să ne asigurăm că forțele pro-europene din cadrul acestei coaliții vor continua să aibă vocea cea mai vehementă. Important e ca tendințele pro-europene să persiste în Georgia. Aceste tendințe pro-europene sunt în momentul de față cel mai puternic susținute de cel mai puternic uh, partid din opoziție, care este fostul partid de guvernământ, de fapt. Sau uh, au apărut însă informații uh, care ne arată clar că se încearcă o distrugere a acestui partid. Săptămâna trecută am primit un fel de raport uh, un raport care se concentrează pe greșelile, erorile săvârșite atât de partidul uh, acesta, cel mai important al uh, opoziției, cât și uh, pe greșelile comise de către actuala coaliție de guvernământ. Raportul se axează în special asupra erorilor comise la nivel de respectare a drepturilor omului. E important să ținem cont de următorul lucru însă forțele pro-europene trebuie să rămână la putere în Georgia. Și astfel revin la începutul uh, introducerii mele, prezentării mele. Faptul că dumneavoastră, în raportul dumneavoastră, menționați aceste progrese remarcabile uh, obținute în uh, Georgia în ultimii 10 ani este foarte important. E important să menționăm lucrul acesta. De, cu atât mai mult cu cât acest, uh, aceste progrese la care vă referiți sunt, de fapt, reportate de politicile actualului uh, puter, uh, partid din opoziție fostului partid de guvernământ, așadar. Prin urmare, prin acest mesaj pe care îl trimiteți dumneavoastră, sprijiniți, practic, forțele pro-europene și tendințele pro-europene care s-au constituit, s-au cristalizat în rândul populației sub uh, fostul partid de guvernământ și cu ajutorul aceluia. Deci, toate aceste considerente trebuie să rămână în mințile noastre ale tuturor. Înțeleg bineînțeles că puterile noastre de a acționa, de a influența, între ghilimele, Georgia, uh, sunt limitate. Votul aparține cetățenilor, dar cu toate acestea semnalul pozitiv este important de dat. Vă mulțumim. Uh, domnul Sarius Forski vrea să vă adreseze o întrebare simplă. Am două întrebări către domnul ambasador. Uh, în primul rând, am fost deja surprinși de situația din Georgia, aceasta în august 2008. Îmi amintesc că în iunie la AFET am votat o rezoluție care cerea ca Uniunea Europeană să trimită o misiune în Abhazia și Osetia de Sud uh, dar uh, brațul executiv al Uniunii nu a folosit uh, această recomandare și invazia s-a întâmplat cu adevărat. Aș vrea să întreb, uh, să cer Uniunea și, Uniunii și Parlamentului să nu fie din nou luați prin surprindere a doua oară. Am două întrebări. În primul rând, se pare că domnul Ivanșvili va fi un un șofer din spate, ca să spun așa, care conduce de pe, uh, de pe scaunele din spate. Deci, de fapt, va reuși să conducă fără responsabilitatea Constituției. După aceea, mai vreau să vă spun că acesta declară că opoziția actuală este foarte uh, proastă și trebuie înlocuită cu una bună, care este Partidul Vicearnație, care este împotriva Europei iar procesul uh, de a-și acapara mass media continuă pentru a putea modifica opinia publică din pro-europeană la mai, un mai puțin pro-europeană. Apoi, Georgia ar putea să urmeze și ea calea armeniană. Dacă acesta este, uh, acesta cred eu că este scenariul pe care îl planifică acum și Vili. Mulțumesc, Iacek. Acum vă dau posibilitatea, domnule ambasador, să răspundeți scurt la întrebare, dar după aceea trebuie să continuăm cu întrebările, pentru că nu este vorba de o audiere aici a ambasadorului Georgiei. Vă rog, domnule ambasador, să vorbiți pe scurt atunci. Mulțumesc pentru întrebări, domnule Zarosvolski. Bineînțeles că nu pot să vă spun cu siguranță care este scenariul din mintea tuturor în Georgia. Un scenariu pe care îl descrieți dumneavoastră nu mi se pare imposibil. Sper însă ca aceasta să fie o evoluție care să poată fi decisă în final pe o bază de, pe bază de rezultate a actorilor din Georgia. Înțeleg bine că nu putem să influențăm deciziile electoratului. Aceasta este tot ceea ce putem face, să ne uităm la ce se întâmplă, dar sunt convins că toți cei care sunt uh, cei mai puternici susținători ai uh, ideii pre-europene în Georgia își doresc uh, o întărire a acestei idei mai degrabă decât o blocare a ei. După ce am spus acestea, trebuie să spun însă și că sunt conștient de riscurile existente și în acest sens, după cum am subliniat și în prezentarea mea, cred că este important să ne folosim autoritatea morală și capacitatea noastră de a primi informații pentru ca să fie clar pentru toată lumea că succesul Georgiei în ceea ce privește evoluțiile către Europa trebuie să fie susținute în continuare și că merită să le acordăm respect celor care s-au implicat în acest sens și în niciun caz să nu le acordăm închisoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador, pentru că ați fost astăzi cu noi. Acum continuăm cu lista vorbitorilor noștri, mai întâi domnul Coval. Un punct de procedură, doamnă Neis. Mi se pare că reuniunea noastră în această dimin- după masă o ia într-o direcție foarte ciudată. Bineînțeles că îl salut pe ambasadorul Kirilov și uh, salut ceea ce a spus. Dimitrov, îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Îmi cer scuze, am promovat pe colegul Kirilov din greșeală. Dar ori avem o adevărată dezbatere pe tema Georgiei, ceea ce aș saluta, sau, nu știu, dar aici a, întâi domnul ambasador vorbește, după aceea domnul Sarius Volski, după aceea doar răspunsul ambasadorului și nimeni altcineva care să poată să intervină în această conversație. Mi se pare o procedură ciudată. Eu aș vrea să intervin în această discuție. Dacă discutăm Georgia, foarte bine, haideți să o discutăm în prezența ambasadorului, dar nu în felul în care a fost gestionată până acum discuția. Aș vrea să protestez. Okay. Mulțumesc. Bine, mai iau un uh, vorbitor și după aceea răspund la aceasta. În numele grupului meu sunt destul de șocată cu procedura. În prezența, prezența ambasadorului nu a fost pe agenda și mi-e teamă că aici ne transformăm într-o audiere pe tema Georgiei, care nu este de fapt obiectivul acestei discuții. Avem foarte multe semne de întrebare în legătură cu procedura pe care o folosiți, domnule președinte. Prezența ambasadorului a fost anunțată la început, nimeni nu a ridicat vocea că ar fi împotriva prezenței ambasadorului aici în reuniune și s-a spus că ambasadorul va spune câteva cuvinte despre situația din Georgia, iar eu am anunțat că aceasta nu este o un audiere despre Georgia și că acum continuăm cu dezbaterea generală pe temele de pe agenda. Deci, dragi colegi, Georgia este o parte din aceste subiecte. Doamna Neitz, fără microfon. Am anunțat la, la început și nu ați uh, menționat că sunteți împotriva prezenței ambasadorului. But if you have something, uh, we, this is noted. Thank you very much. So we are going further with uh, Mr. Brock has also to say. Și domnul Brock vrea să spună ceva. Da, aș vrea să vă rog să vedem lucrurile un pic mai relaxat. Avem aici un raport pe care îl discutăm, care include și tema Georgiei. Dar nu numai, bineînțeles. Și în mod uh, excepțional avem posibilitatea să-l avem printre noi pe domnul ambasador, ceea ce s-a spus la început. Acum putem folosi această ocazie pentru a putea afla și câteva lucruri de la dumnealui. Avem foarte multe pe care le-am avem de discutat și la Ucraina am făcut același lucru. Nu am introdus un punct expres pe ordinea de zi în plus în prezența ambasadorului Ucrainei. Am putut să punem însă întrebări către ambasadori și așa se întâmplă acum și cu ambasadorul Dimitrov. Și dumnealui poate să continue cu aceste contribuții, după aceea să răspundă la întrebări. Nu mi se pare că aceasta este o ședință închisă, deci dacă nu sunt întrebări, bineînțeles că nu va răspunde la ele, altfel nu văd de ce nu putem continua dezbaterea pe raportul Sarius Volski Panțerii, așa cum am făcut-o și altă dată. Nu mi se pare că aceasta este o problemă reală. Sau credeți poate că cu chestiuni de formă puteți să împiedicați să se discute chestiuni care nu vă convin? Și atunci, dacă este așa, eu sunt foarte recunoscător domnului ambasador care a răspuns cerinții noastre de a veni la noi în comisie. Cred că prezența dumnealui este un lucru potrivit și în același timp și foarte util pentru noi. Nu cred că ar trebui, dacă îi deranjează pe unii afirmațiile pe care le face ambasadorul, să înceapă să se revolte despre formă. Din când în când se mai întâmplă acest lucru, să avem păreri diferite, dar cred că este parte din activitatea noastră să acceptăm acest lucru. Eu salut uh, activitatea domnului Dimitrov, care a făcut extrem de multe în ceea ce privește uh, tranziția pașnică a Ucrainei către situația de azi și cred că și dumnealui este cel care a spus că este pentru prima dată că într-o astfel de țară s-a făcut o tranziție pașnică a puterii și cred că trebuie să îi recunoaștem această calitate. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Da, mulțumesc, spune președintele. Acum nu cred că ar trebui să mai uh, ne prelungim pe acest punct. Doamnă Neiț, un alt punct de procedură, doriți să luați cuvântul, vă rog. Da, o chestiune personală, dacă îmi permiteți cumva. Eu nu am protestat împotriva prezenței ambasadorului în sală și mai, mai ales la Tbilisi. Dar uh, un lucru mă deranjează este că domnul Sarius Volski a înscenat acest lucru și nu, nu pare rău că este aici ambasadorul. Președinte, domnul Broc, nimeni nu poate să-l controleze pe Zarius Volski, asta trebuie să știi totuși între timp. Colleagues, let's, let's go further with the interventions and if... Eu zic să continuăm cu intervențiile Iacek. Dacă cineva în intervenția sa dorește să pună întrebarea ambasadorului, cred că dumnealui este gata să răspundă la întrebări. Deci, uh, haideți să continuăm cu domnul Coval și cu dezbaterea noastră generală pe uh, punctul de pe agenda. Mulțumesc, domnul Coval, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că acest raport a putut fi elaborat în forma sa actuală. Eu cred că dacă vorbim despre toate aceste chestiuni, despre evoluțiile din Ucraina, uităm un element esențial. Și anume că a apărut un fel de oboseală în ceea ce privește Europa în această țară. Uh, S-au făcut promisiuni despre facilitarea vizelor uh, pentru Ucraina și acum uh, totuși lipsește un element esențial, și anume vizele libere. Același lucru valabil și pentru Moldova, de fapt. Este o problemă importantă pentru populația din aceste țări și în legătură cu summitul de la Vilnius joacă un rol esențial acest capitol, vizele, mult mai important pentru populație, de exemplu, decât anumite aspecte comerciale. Uniunea Europeană trebuie să își asume răspunderea, să nu mai continue cu această blocadă a vizelor și să nu tolereze. Sigur că este vorba de probleme de control la frontiere, dar totul este electronic acum. Se pot verifica documentele mult mai ușor acum la punctele de frontieră. Și pentru foarte mulți oameni e absolut absurd ce se întâmplă în aceste părți ale lumii. A existat un think tank uh, organizat de o fundație unde se vorbea despre probleme de viză în general și despre ridicarea obligativității vizelor. Aceasta a fost întotdeauna o chestiune esențială pentru oameni. Este esențial de aceea, cred eu, să și continuăm să lucrăm pe această temă. Țări precum Moldova și Ucraina, de fapt, își pun toată credibilitatea în Uniunea Europeană, de fapt, atârnă la ele de acest fir al vizelor. Înainte de chestiunile comerciale vine acest punct. Mai întâi trebuie să rezolvăm această problemă a vizelor ceea ce privește acum documentul pe care îl discutăm acum, trebuie ca în Parlamentul European să avem prioritatea de care vă spuneam înainte, dar instituțiile au câteodată tendința să mai sară, să treacă cu vederea peste chestiuni importante. Mulțumesc. Care e cuvântul acum, doamna Copa? Very much. Uh, first of all, I speak uh, on behalf Mulțumesc. Vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, Marek Sievici, care nu poate să fie astăzi aici. Politica europeană de vecinătate este pusă la îndoială de foarte multe persoane și este în interesul nostru ca ea să fie prezentată într-o lumină pozitivă. Parteneriatul Estic este un proiect foarte coerent al Parlamentului, al Uniunii Europene, cu susținerea Parlamentului și a adunarea generală ONU. Sigur că trebuie mai întâi să decidem dacă paharul este pe jumătate plin sau gol, dar Uniunea Europeană a făcut eforturi foarte mari până acum. PPE-ul poate să trateze pozitiv sau negativ această politică, în funcție dacă sunt de acord cu cine este la guvernare sau nu. Suntem împotriva acestei politici care a devenit un instrument pentru a face lupte interpartidice. Și acum aș vrea să continui cu o intervenție foarte scurtă. Politica europeană de vecinătate este se vede în contextul evoluțiilor din uh, vecinătatea de sud ca un element important. Ar trebui deci să folosească această, mm, acest moment și să, să contribuie la stabilitatea din regiunea mediteraneană. Mai multe societăți și-au uh, arătat prezența în ultima vreme mult mai puternic, uh, fie în parteneriatul estic cât și în parteneriatul sudic, iar nevoia de stat de drept, respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților, incluzând aici libertatea de exprimare, libertatea religioasă, de orientare sexuală și altele, au fost elemente esențiale, pentru că sunt principiile pe care se bazează Uniunea Europeană și de aceea cred că ar trebui să fie susținute în orice condiții. În ceea ce privește parteneriatele, deși s-a spus înainte, trebuie să repetăm încă o dată că ele sunt uh, forța motorie în spatele reformelor care se fac în această țară. Sunt pași înainte pentru un angajament politic important și uh, pentru o relație foarte puternică cu Uniunea Europeană, pentru schimb de bune practici și printre o, pentru un dialog economic foarte sta, bine stabilit. În această perioadă foarte dificilă, mai ales pentru zona din sudul Europei. Mi se pare foarte important ca Uniunea Europeană să dispună de fonduri substanțiale pentru a putea proteja refugiații și migranții din această zonă, subliniind mai ales aici susținerea pentru copii și femei. Numărul mare de amendamente care a fost înaintat la acest raport arată încă o dată importanța pe care o atribuie Parlamentul European acestei politici de vecinătate. Mi se pare foarte util de aceea și mi se pare necesar în același timp ca această rezoluție să fie îmbogățită cu amendamente care să poată să susțină exact aceste principii importante. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Copa. Următorul vorbitor, domnul Landsbergis. Thank you, President. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu câteva comentarii. Având în vedere forma inițială a raportului, Unele puncte menționate în acest raport sunt deja depășite, poate că au fost uh, deja acoperite de amendamente și modificate, dar pot să vă dau câteva exemple. Dacă comparăm, uh, comparăm informațiile de astăzi de la Comisia de la Veneția cu ultimele informații despre Ucraina, e clar că trebuie făcute niște modificări. Iacek poate o să țină minte ce vreau să spun. Există însă și puncte pe care eu aș dori să vi le amintesc despre Armenia, Siria și Georgia. În ceea ce privește procesul, progresele din Armenia, E greu să spui că nu a existat niciun proces, niciun progres în ceea ce privește acordul de asociere pe care noi l-am adoptat aici în Parlament. Aceste cerințe despre conflictele înghețate și măsurile de luat au fost deja dezbătute. Regretăm decizia guvernului armenian de a prefera o relație cu vecinii noștri ruși decât o uniune cu noi. Dar trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile. În Georgia, ceea ce privește Georgia, am putea să adăugăm o sugestie, și anume că este nevoie de precauție pentru a evita o extindere a ocupației uh, spațiului acesta. Este vorba de o provocare zilnică în Georgia la scară mică, dar este un pericol destul de mare. Siria ar trebui să să-și arate îngrijorarea nu numai pentru situația dezastroasă umanitară, dar și pentru anumite acțiuni concrete. Ar trebui să se ajungă la un sfârșit al acestui conflict, condamnând folosirea de gazuri, de gaze chimice împotriva populației și nu se poate să tolerăm să nu fie pedepsiți cei vinovați. Nu există niciun fel de, de măsură împotriva făptașilor. Nu există nicio luare de răspundere din partea celora, a celor care au comis aceste atrocități, care au luat deciziile respective și care au și trimis rachetele cu arme chimice. Mulțumesc foarte mult, domnul Landsberg. Acum are cuvântul domnul Scholz. Mulțumesc. Domnule Scholz? A, poate Schulz. Nu, Scholz, nu Schulz. Nu? Madame Teoharus. Doamna Teoharus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Mulțumesc. Pe mine... Vă rog să vă puneți căștile că o să vorbesc în limba mea, uh, spune doamna Teoharus. Eu uh, nu am fost uh, convinsă uh, de faptul că, sau nu sunt convinsă că Armenia și-a ales singură calea și mă tem că pierdem un uh, aliat strategic în Caucaz, mai ales dacă continuăm să facem ce spunea domnul Lansbergis, respectiv să condamnăm deciziile armenilor. Trebuie să ținem cont de contextul în care trăiește poporul armean, de izolarea în care se află el. Deci, încă o dată, trebuie să ținem de context, de uh, teama, anxietatea în care trăiește poporul armean, de amenințările la care este supus. Deci, cred că trebuie să facem o diferență între uh, Nagorno-Karabakh și ac- uh, acordul de asociere. Și această sensibilitate selectivă trebuie să nu o folosim pentru a uh, avea un, uh, o atitudine duplicitară în uh, deciziile noastre. Eu, încă o dată, nu am fost uh, convi, destul de convinsă. Când m-am întâlnit ultima dată cu președintele armean, mi-aduc aminte că spunea că își dorea ca țara sa să se apropie de Uniunea Europeană și asta și făcut. Deci trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri înainte de a lua o decizie. decizie. Nu trebuie să ne lăsăm uh, influențați de acest raport. Trebuie să aducem Armenia în sfera de influență a Uniunii Europene. Acum, în ceea ce privește Nagorno-Karabakh, sigur că e o problemă care trebuie să fie soluționată, dar uh, haideți să uh, folosim, uh, de exemplu, Carta ONU și mai ales articolul 2 cu privire la autodeterminarea popoarelor și astfel putem să soluționăm în sfârșit acest conflict. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Kaiser, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii noștri raportori s-au uh, descurcat, descurcat minunat această temă a politicii europene de vecinătate de o problemă cu care ne confruntăm uh, de obicei și aici mă gândesc mai ales la vecinătatea sudică. Uh, știm că avem de-a face cu o situație extrem de volatilă, de instabilă și că Uh, afirmații care au fost făcute sau care au fost uh, incluse în amendamente nu mai sunt valabile pur și simplu pentru că situația s-a schimbat. În ce privește uh, chestiunea Libanului, cred că există anumite lucruri incorrecte. Eu am întors din Liban și am depus un amendament prin care spuneam că Libanul închisese frontiera refugiaților palestinieni a, era fals. Această frontieră a fost redeschisă după aceea, dar e clar că Libanul se confruntă cu o problemă precum uh, uh, lipsa totală de fonduri pentru a sprijini uh, asociațiile umanitare și faptul că nu există niciun fel de guvern în Liban, de guvern politic. Și noi am încurajat Parlamentul să treacă la treabă, dar deocamdată nimeni din guvern nu poate să coordoneze activitatea. Mă întreb dacă nu ar trebui să facem o actualizare, să avem un amendament oral sau să așteptăm chiar plenara pentru a proceda astfel. Deocamdată, cu acest raport ne aflăm într-un stadiu în care situația evoluează de la o clipă la alta. Și, domnule Lansbergis, când spuneți că în ce privește armele chimice, trebuie să identificăm vinovații, sunt de acord, dar trebuie măcar să ne bucurăm că astăzi avem un acord cu privire la armele chimice și eventual să uh, ținem cont și de ce se întâmplă la New York. Deci suntem într-o situație în plină evoluție și poate că până la plenară ar trebui să încercăm să facem un bilanț. Nu știu dacă are rost să depunem amendamente orale, dar în orice caz atrag atenția colegilor asupra faptului că vor fi uh, necesare ajustări în pofida Uh, activității remarcabile a raportorilor, pentru că situația evoluează în mod uh, constant și destul de mult. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Stier. Mult, uh, domnule președinte. Aș dori să îi felicit pe cei doi raportori și aș dori să menționez două aspecte care sunt importante. În primul rând, raportarea uh, constantă față de amendamente care au fost uh, incluse. Cei doi raportori au promis că vor proceda astfel și e foarte important, mai ales în lumina evenimentelor recente. până când vom obține uh, varianta finală. Și și în lumina rezoluției adoptate la Strasburg, mai ales cu privire la situația din Egipt. Noi am menționat uh, persecutarea creștinilor și faptul că Uniunea Europeană trebuie să se implice, să aibă uh, un, joc de uh, un, un rol de jucat acolo și cred că astfel de amendamente și-au locul într-un astfel de raport. Încă ceva, cred că într-o astfel de dezbatere ar trebui să uh, Uh, revizuim uh, procesele politice, mai ales în vecinătatea estică și sudică. Nu putem doar să facem un uh, catalog al evenimentelor sau situației țară pe țară. Constatăm, de exemplu, că Uniunea Europeană pierde din influență în Georgia și în Armenia. Pe de altă parte, influența Rusiei crește, e în creștere constantă. Uh, Moscova intervine de fiecare dată când uh, uh, apar probleme, de exemplu în ce privește Siria. Deci cred că ar trebui să avem o abordare sistematică pentru a, ca aceste rapoarte să dobândească importanța cuvenită. Mulțumesc. No, Domnul Maier, mulțumesc. Uh, sigur că în ce privește politica de vecinătate trebuie să rămânem vigilenți. Știți că grupul nostru este foarte uh, critic. Cu ocazia primăverii arabe am spus acest lucru pentru că foarte clar am văzut uh, care e diferența între teorie și practică în ce privește politica de vecinătate. Acordurile de asociere cu regimurile Mubarak și Benali, care nu au fost niciodată puse la îndoială sau niciodată nu au fost înghețate, pentru că pe lângă uh, drepturile omului sau dincolo de drepturile omului, trebuia să ne asigurăm că putem schimba mărfuri cu aceste țări, că avem schimburi comerciale. ce nu le dorim cetățenilor europeni, nu le dorim nici uh, vecinilor noștri. Deci, cred că menirea politicii de vecinătate este să ducă la acorduri de asociere pe baza politicii uh, economice duse de către Uniunea Europeană. Trebuie ca țările asociate să înfăptuiască reforme economice pentru a crea zone de liber schimb. Sigur că uh, liberalizarea sectorului financiar și a sectorului bancar Uh, fac ca Uniunea Europeană să dea înapoi uh, în ce privește drepturile sociale, și uh, <laughs> acesta este modelul pe care noi vrem să-l exportăm și spre vecinii noștri. Noi nu suntem pentru uh, o astfel de uh, politică. Noi dorim ca în acordurile de asociere să uh, se uh, pună accentul pe reciprocitate pentru ca zone de prosperitate, prosperitate să se să se construiască pe valori comune împărtășite și niciodată impuse deci această abordare noi nu o împărtășim și avem exemple foarte clare în acest sens. Uh, re relațiile cu regimurile Mubarak și uh, Ben Ali sunt astfel de exemple, dar uh, există și o linie, un fir călăuzitor care ne, pun să, ne fac să ne punem întrebări în legătură cu Sahara Occidentală și cu Palestina. Deci cred că e foarte important să subliniem că dreptul internațional nu este respectat, Sahara Occidentală este ocupată de, tre- de către Maroc, o adevărată politică de colonizare, dar politica de vecinătate merge mai departe decât uh, dreptul internațional și dorește să se acorde un statut uh, privilegiat uh, unui, printr-un acord de asociere cu Marocul. La fel și pentru Palestina. tot timpul israelienii uh, săvârșesc acolo uh, crime de război, dar nimeni nu protestează pentru că, așa cum am mai spus-o, pe nimeni nu interesează drepturile omului. Iar poziția Uniunii Europene față de liderii din aceste țări acordă întâietate schimburilor comerciale sau Uh, acumulării de capital. Am depus amendamente care reflectă această poziție, apoi mai există și relațiile cu Turcia, în perspectiva unei eventuale aderări a Turciei și printre criteriile de aderare, cred că ar fi foarte important să nu trecem uh, cu uh, vederea ocuparea Ciprului de Nord, această politică de consolidare cu forțe care se află la fața locului, chiar dacă uh, legislația internațională este încălcată și nimeni nu protestează. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații cu privire la vecinătatea sudică. Dimensiunea sudică. Domnul Panțeri își dorește ca această task force uh, înființată să uh, fie uh, extinsă înspre alte țări și amendamentele mele reflectă această idee. Cred că, într-adevăr, cred că ar fi bine să creăm task force-uri și pentru alte țări. se mai pune și uh, problema acordurilor de uh, uh înlesnire acordării de vize, dar mai avem și acordurile de readmitere. Deci aceste două aspecte merg mână în mână. Și astfel putem rezolva problema migrației uh, ilegale. Dacă nu mă înșel, Uh, doamna Ashton ar trebui să joace un rol mai important, să se implice mai uh, mult uh, în aceste domenii. În ce privește Egiptul, am adoptat la Strasburg un text cu privire la procesul de reconciliere. E un uh, aspect pe care ar trebui să-l discutăm și eu am uh, înaintat amendamente pentru a ne asigura că tratăm mai uh, pozitiv Marocul și Algeria, pentru că până acum, dacă ne uităm la formulare, e ca și când nu ar fi Uniunea Europeană n-ar fi avut niciun fel de relație cu aceste țări. Ori știm că până nu de mult Uniunea Europeană a avut observator la fața locului cu un plan de acțiune pentru Algeria. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Tene, că aș dori să mă refer la ceva ce spunea colegul din Cipru, colega doamna Teoharu, cu privire la Armenia. Uh, din păcate, ieri, uh, când am avut un raport important pe marginea raportului Poreba, Thomas Poreba nu a putut participa la această dezbatere. Poreba susține poziția ta, Elenii Uh, în orice caz, în urma dezbaterii de ieri, nu am rămas cu impresia că comisia aceasta sau că Parlamentul întoarce spatul Arme Armeniei. Chiar dacă Armenia a luat o decizie geopolitică, uh, în urma presiunii, în pofida celor spuse de mulți, noi vom continua să depunem eforturi pentru a ajuta Armenia să mențină uh, Uh, posibilitatea unei cooperări cât mai strânse și a participării a Armeniei uh, la inițiativele europene. Ieri tot versii au pus problema liberalizării vizelor și a uh, regiunii Nagorno-Karabakh și grupul meu și al dumneavoastră nu va susține această propunere pentru a ne asigura că tratăm egal pe toată lumea. Dacă vă reamintiți, în urmă cu 10 ani, nu mai eram decât eu și domnul Broc în această comisie, eu am fost primul raportor pe politica europeană de vecinătate, când a fost uh, vehiculat pentru prima dată acest concept. Am fost un raportor unic și eu cred că acest calapod pentru toată lumea uh, eu credeam inițial că va merge uh, acea, același tratament pentru țările din vecinătatea estică și sudică și mi-am dat seama că am greșit pentru că sunt foarte țări foarte diferite. Sigur că uh, uh Maroco, uh, Moldova și România sunt diferite astăzi decât Algeria și Marocul. Și am constatat uh, și acest lucru când s-a votat uh, uh raportul Sahel. E clar că Marocul și Algeria sunt țări uh, diferite și chiar în urma uh, Uh, primăverii arabe în Maroc putem vorbi de o uh, iarnă înghețată, pentru că nu se fac reforme uh, democratice, așa cum ne-am dorit noi. Și Rusia s-a trezit și-a dat seama că există un parteneriat estic care ar acționa împotriva intereselor naționale ale Rusiei și încearcă să ne pună piedici, în, să ne pună bețe în roate. Și consider că Armenia, care, care dacă este mai mică decât Georgia, poate să rămână în uh, orbita noastră de influență, în ciuda faptului că vânturi puternice din uh, Rusia încearcă să o îndepărtească, uh, îndepărteze de noi. Milan Mon a menționat acest lucru în ultimii 10 ani, după raportul meu din 2004-2005, s-a spus că Uniunea pentru Mediterană uh, a murit, uh, de fapt s-a născut uh, moartă și a fost o inițiativă franțuzească care mm, nu are niciun rezultat concret astăzi. Sigur că calapodul pentru toți e o soluție simplă, ușoară pentru Uniunea Europeană, ca un model, dar din punctul meu de vedere e nevoie de o abordare flexibilă pentru a obține rezultate. Și când am făcut acest lucru, de două ori am încercat, m-am ocupat și de uh, sud și de est, îmi dau seama că e, e nevoie de o abordare țară pe țară. Încercăm să avem o abordare mai pragmatică pe baza unor principii comune, uh, în ideea că aceste țări au multe în comun, dar uh, acum avem de-a face cu o descriere pe țară. E o abordare de tip regată prin care uh, țările sunt încurajate să concureze, să vadă cum se situează față de vecini. Întotdeauna mă miră că această politică de vecinătate a supraviețuit ca concept. Încă mai există, trebuie să uh, lucrăm cu ea și salut pe raportor că încearcă să facă ce pot mai bine având în vedere situația. Grupul nostru susține acest uh, raport, dar în orice caz conceptul de PEV uh, e controversat. Mulțumesc! Doamnă Neiți, domnule președinte, doamn, uh, doamnelor și domnilor, aș dori să salut tot ce au făcut cei doi raportori. Saruzvolski și Panțerii, pentru că misiunea lor e aproape imposibilă. Când citim raportul, ne dăm seama cât de imposibilă e, de fapt, această misiune. Și deci, trebuie să deci, ne adaptăm cu o judecată cumva pripită, așa cum se spune în franceză. Uh, avem uh, un aliniat despre Siria, așa uh, pierdut undeva în text, iar când mă uit la ce spune domnul Zarius Volski în legătură cu Georgia, în care se spune că s-a, normele democratice au regresat în mod semnificativ, mă întreb cum arătau aceste norme democratice înainte de schimbarea, înainte de, schimbarea de la putere. Aș dori să remarc faptul că Egiptul e singura țară căreia uh, ar trebui să se aplice principiul de condiționalitate. Deci, mie, pe mine acest raport mă stânjenește. Sigur că am înțeles cât de dificilă este misiunea lor. Știu că nu ai cum să faci un raport de 20 sau de 30 de pagini pe o astfel de temă. și deci ești uh, condamnat să optezi pentru o singură afirmație, o frază, precum pentru Moldova. Apoi problema la care se referea colega Veronic de Kaiser, situația evoluează atât de repede încât uh, tot ce a fost uh, scris în urmă cu câteva săptămâni și a pierdut valabilitatea astăzi și probabil că sau s-ar putea să nu mai fie valabil nici peste două săptămâni. Deci, nu știu dacă printr-un astfel de raport uh, putem într-adevăr să vorbim de o politică de vecinătate unică care să se aplice unor uh, țări din afara hotarelor noastre, din est sau din uh, sud. Deci, iată, trebuie să ne gândim mai bine, să chipsuim încă o dată, îi felicit pe colegi pentru curaj. Eu nu știu dacă aș fi avut un astfel de curaj, dar, în orice caz, cred că ar trebui să discutăm în cadrul delegațiilor noastre, să vedem ce putem face uh, în legătură cu acest text. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Preda, foarte pe scurt, <clears throat> și eu aș dori să-i felicit pentru raportori, pentru tot ce au făcut. Am depus mai multe amendamente și sunt convins că o să obținem și compromisuri de calitate, însă aș dori să iau cuvântul doar pentru a-mi exprima rezerva față de tot ce au spus colegii în legătură cu Armenia și care, chiar ieri am spus acest lucru, ar uh, dori cumva să închidem uh, ochii față de cele făcute de Rusia, față celor făcute de Rusia. Eu încă o dată cred că trebuie să subliniem că uh, E inacceptabil ca Rusia să fie preferată Uniunii Europene și, în calitate de uh, european convins, eu refuz această orbire sau acest refuz de a face o legătură între participarea Armeniei la program și această pierdere totală, abandonare totală în fața Rusiei. Și apoi, în ce privește cele spuse de doamna Neitz, aș dori să-mi exprim rezervele, pentru că ideea lui Ivanișvile de a-și uh, construi propria opoziție, nu mi se pare că o putem uh, accepta. Colega cita înainte uh, declarația lui uh, Ivanișvili. Cred că trebuie să fim fermi. Sigur că nu trebuie să uh, eu trebu- cred că trebuie să spunem că acest gest, gest este inacceptabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Allora, e, la prima precizazione, credo. Prima precizare pe care vreau să o fac este că am făcut deja o alegere politică pe care eu o apăr cu orice preț. Și anume, cea de a avea o abordare unitară la politica de vecinătate pentru a evita tot ceea ce s-a întâmplat în anii aceștia în alte domenii, între politica de vecinătate estică și cea din sud și să încercăm în limita posibilului să punem în aplicare uh, ceea ce am făcut și să facem și o evaluare foarte clară a unei politici flexibile de intervenții în funcție de priorități și în funcție de evenimentele care se întâmplă în fiecare zi. Aceste priorități ar trebui să se bazeze pe proiecte, pe resurse economice și financiare, care să fie însă țintite pentru a susține o politică de dezvoltare economică și socială, o politică a mobilității, cum a spus și domnul Milalmon, circulară, E nevoie de o mobilitate, pe de o parte, de tip uh, standard și de posibilitate de migrație circulară, adică de întoarcere în țara respectivă de origine, pentru a putea contribui la economia și dezvoltarea țării respective. Toate acestea sunt mizate pentru a putea îmbunătăți procesele de tranziție democratică în sudul și în estul Europei și confirmă ideea pe care am mai susținut-o că statul de drept și îmbunătățirea elementului uh, societatea civilă sunt elementele fundamentale împreună. Acestea sunt pilonii unei politici de vecinătate care cred eu trebuie să fie confirmată și susținută și care trebuie să fie însă și adaptată permanent pentru că am adus ca criteriu acel more for more, dar trebuie să știm că acest criteriu de multe ori lasă cam multe lacune ambigue pentru care noi trebuie să intervenim, noi Parlamentul, și pe care trebuie să știm să le și re lansăm. Apoi mai există o temă importantă, cea de a ajusta în continuare tot ceea ce facem. Cred că din ziua în care noi vom prezenta în Parlament mai multe amendamente, vom ști că oricum este vorba de un subiect care se schimbă foarte mult și este nevoie de o flexibilitate, sigur, din partea Parlamentului. Atât în Est cât și în Sudul continentului există foarte multe schimbări, chiar câteodată la diferențe de ore. Deci trebuie să facem față acestor modificări în politicile noastre. Deci o blocare e nevoie de o, o, o atitudine politică pe o parte și pe de altă parte după aceea de o, de o flexibilitate pentru a putea adapta ceea ce am stabilit. Este clar că pentru, din cauza calendarului foarte strâns și din cauza lipsei de spațiu pentru un raport am scris prea puține. Amendamentele care au fost înaintate vor schimba cu siguranță acest puțin pe care îl avem, va deveni o substanță mai mare și va da și mai multă coerență Algeriei, Egiptului și altor țări care uh, cred eu, vor putea fi ameliorate în ceea ce privește raportul nostru cu amendamentele care au venit. Cei care nu au studiat uh, geografia, poate pendelete, consideră că țările din uh, Africa de Nord trebuie să intre în Europa. Așa este, face parte din regulile jocului, dar trebuie să se spună că trebuie să spunem că activitatea pe care o depunem noi este una cât se poate de serioasă și concretă și cred eu că poate să contribuie la identificarea unei politici de vecinătate din partea Parlamentului care să fie mai coerentă și care să țină cont de toate evenimentele care se întâmplă atât la sud cât și în est. Deci următoarele reuniuni la care vom participa, cred eu că vom putea perfecționa în continuare ceea ce facem acum. Mulțumesc foarte mult și colegului meu, Sarius Volski. Domnul Sarius Volski. Volski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, în acest uh, raport este important mesajul general. Prin urmare, le cer colegilor să se concentreze în primul și în primul rând pe acest mesaj general. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu și cred că și colegul meu sunt convins că putem să avem o politică de vecinătate uh, fasonată astfel încât să se plieze pe specificitățile uh, Sudului și o politică de vecinătate care să fie fasonată pe specificitățile uh, estice. Dar această împărțire a politicii de vecinătate ar duce la lipsa unei imagini de ansamblu, la lipsa unor ambiții comune. Eu cred că mai întâi de toate avem nevoie de un cadru general solid pe care după aceea să-l putem aplica în funcție de condițiile specifice, spe, specifice din fiecare stat uh, uh, vizat de această politică de vecinătate în parte. Și tocmai de aceea raportul nostru nu este unul care să conțină um, comentarii detaliate pe marginea fiecărui stat uh, în parte. Dacă vreți aceste detalii, aceste informații, mergeți uh, și citiți raport, rapoartele pe Uh, fiecare uh, stat în parte. Eu nu mi-am dorit să ofer aceste informații detaliate pentru că nu mi se pare că acesta este cadrul potrivit pentru a le oferi. Am fost încântat de faptul că în ceea ce privește Republica Moldova am putut să rezum totul într-o singură propoziție. Sunt încântat de lucrul acesta. Dacă vreți mai multe detalii, mergeți la raportul privind Republica Moldova. Au mai fost uh, și multe alte comentarii, dar cred că cel mai important uh, a fost uh, comentariul domnului Landsbergis. Vă asigur, domnule Landsbergis, că vom actualiza referirile cu privire la Armenia, Georgia și Azerbaijan, pentru că acolo situația se, se schimbă permanent. Deci trebuie să ne actualizăm referirile. Acum, în ceea ce privește comentariul doamnei Neitz, uh, dați-mi voie să vă spun că faptul că lucrurile sunt dinamice, asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din a evolua situația. Noi vom încerca să facem acest document, document cât mai de actualitate cu putință. Și ne vom asigura că modificările vor fi operate în funcție de contextul uh, cel mai recent. Deci am vorbit despre actualizări. Iar în ceea ce privește Georgia acum, faptul că există o s-a spus că există o un regres al democrației în Georgia. Eu nu sunt neapărat de acord cu acest lucru. Știu că e o, un subiect uh, foarte delicat, se descrie, se descrie în numeroase rapoarte acest uh, retragere oarecum de la standardele democratice. Dar acum să revenim la remarca domnului Coval. Domnia s-a vorbit despre importanța vizelor. Din nou, am avut un raport uh, în trecut în care spuneam clar că facilitarea sistemului uh, de vize se va realiza de-a lungul timpului. Atât putem să spunem. Mai mult de atât uh, ar fi exagerat, pentru că avem de-a face și trebuie să avem, practic, un raport scurt, concis, de asemenea. Vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit cu amendamente. Toate amendamentele vor fi uh, cercetate de către noi. Vă rugăm să ne cereți scu- să ne scuzați uh, pentru eventualele uh, întârzieri. Uh, nu putem decât să ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră, dar important în contextul raportului nostru este tocmai mesajul acela general pe care vi-l uh, menționam. Și anume, mesajul general este acela că politica de vecinătate este importantă. Dacă dăm la o parte această politică de vecinătate, atunci putem să ne luăm adio de la rolul de actor global important. Mulțumesc! Vreau să-l întreb pe domnul Sarius Volski, care era prezent pe vremea Revoluției Portocalii, moment de altfel în care s-a creat această politică, dacă este sau nu de acord cu mine că că politica de vecinătate a fost creată așa pe termen scurt pentru a oferi un fel de contra pentru a contraechilibra, contrabalansa, practic, încercările Rusiei de a oferi o dimensiune rusească tuturor acestor state pe care le-am în curs, le-am introdus în politica noastră de vecinătate. Nu credeți, deci, că politica de vecinătate a fost un fel de reacție la activitatea Rusiei de pe vremea aceea, Rusie care încerca să-și atragă din nou foste, foștii sateliți în sfera sa de influență. Deci, politica, într-adevăr, este una importantă în sine, dar cred că este greșită din originile sale, pentru că a rezultat din uh, condițiile geopolitice de acum 9 sau 8 ani de zile. Nu știu în ce măsură politica aceasta de vecinătate mai este relevantă în ziua de astăzi. Domnul președinte, haideți să vedem cum stai cu istoria. Domnul Sarius Volski. Ei bine, cunoștințele mele de istorie merg dincolo de cele evocate de domnul Tenac. Eu uh, sunt un, uh, reprezint un stat vecin al fostei Europe. Uh, Uniuni Europene. Prin urmare, iată, am o experiență mult mai largă decât uh, experiența pe care o aveți mulți dintre dumneavoastră de aici din sală. Și, dată fiind această dublă experiență a mea, nu pot decât să spun că foarte, foarte bine. Bine că avem această politică de vecinătate, pentru că dacă n-am avea-o, atunci situația ar fi chiar mai sumbră de atât. Uh, dumneata vorbește despre faptul că ne-am pre, uh, precipitat în a crea această politică de vecinătate. Poate, dar știi prea bine că toate politicile pe care le decidem le de, sunt decise pe termen uh, rapid, cât mai rapid ca reacție la situația cu care ne confruntăm. Dacă dumneata ceri o înlocuire a politicii de vecinătate cu altceva, ei bine, dăm voie să spun că nu pot să fiu de acord cu dumneata, pentru că acea alternativă nu există în momentul de față, prin urmare, haideți să îmbunătățim instrumentul pe care îl avem uh, uh, la dispoziție în momentul de față și anume această politică de vecinătate. Haideți să facem politica de vecinătate mai flexibilă, mai plină de conținut și de altfel avem un aliniat aici în care spunem clar că Uniunea Europeană ar trebui uh, să facă A, B, C, D, etc. Deci sunt multe lucruri de modificat, sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar a pune sub semnul întrebare această politică politică de vecinătate mi se pare o exagerare. Bine, dacă cele spuse de tine au de fapt o, o ambiție în spate mult mai mare decât cea implicată de politica de vecinătate, atunci sunt de acord cu tine, dar dacă nu e o alternativă, atunci trebuie să fii de acord cu mine că această politică este importantă și avem nevoie de ea mai mult acum decât oricând altcândva. Domnul președinte, mulțumim. Dați-mi voie să vă spun și eu că politica de vecinătate a fost inventată de polonezi și suedezi. Asta pentru a îmbunătăți relațiile între cele două state și pentru a face ceva înainte de perspectiva europeană. Deci, această politică de vecinătate practic nu face nimic altceva decât să creeze sinergiile necesare pentru uh, fundamentarea acestei aspirații europene a tuturor statelor incluse în politica de vecinătate. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, văd uh, că raportorii uh, susțin că raportul acesta este, trebuie să fie unul de natură generală. Dar mai avem și situația complicată în care ne aflăm. Situația este foarte dinamică, prin urmare dorința raportorilor de a transforma acest raport într-unul concis și succint este una deosebit de dificilă. Dar uh, raportorii pot să facă tot pot să, să se achite de această responsabilitate că, care le uh, revine. Dată fiind, uh, dat fiind calendarul strâns pe care la, îl avem la dispoziție înainte de summitul de la Vilnius, trebuie să ne asigurăm că raportul acesta este unul suficient de echilibrat, că nu tragem concluzii prea rapid, uh, concluzii care să nu fie uh, Uh, bine fundamentate. De aceea vă spuneam de dimineață că avem nevoie de raportul Koch-Kvasniewski. Eu vă spuneam că în ceea ce privește Ucraina, eu sincer să fiu, nu am luat o decizie finală. Trebuie să mai să mai vedem ce se întâmplă. Am, am tot discutat astăzi despre acest subiect uh, și, dată fiind această discuție intensă, nu pot decât să fiu de părere că, iată, raportorii au într-adevăr o misiune deosebit de dificilă. Dar această misiune dificilă trebuie să fie dusă la bun sfârșit. Și dimensiunea sudică este una deosebit de dificilă, nu doar cea estică, sunt uh, conștient de lucrul acesta. Prin urmare, nu pot decât să le urez toate cele bune și mult succes și multă energie raportorilor și îmi dau seama că se prea poate ca înainte de votarea în plenarea acestui raport să fie nevoie de o întâlnire cu noi toți în care, o întâlnire în care să discutăm despre uh, formularea potrivită, formularea potrivită cu privire la Ucraina. Sau cine știe, poate că evoluțiile din uh, uh, Ucraina vor fi atât de pozitive încât această întâlnire nu va mai fi necesară. De fapt, asta am auzit în cursul dimineții, că toate merg în direcția cea bună în uh, Ucraina și sper din tot sufletul că și benchmark Uh, benchmark-ul cu privire la uh, justiția selectivă va fi uh, rezolvat, va fi atins cât mai curând cu putință. Și în raportul Koch Kvașnievski se va pune accent pe justi justiția uh, selectivă. Uh, acest raport se va axa și pe cazul uh, Timoșenko. De fapt, la sfârșitul de săptămână am adresat o, o o întrebare în ceea ce privește acest caz, o întrebare directă către președintele ucrainian. Am avut întrevederi cu acesta și am spus clar că vreau să văd ce se întâmplă, vreau să văd voință politică. E bine, eu sunt consider, eu sunt de părere că voința această politică există în momentul de față în uh, sânul administrației ucrainiene. Sunt în sunt aproape sigur că problema just, justiției selective va fi rezolvată, dar vreau să văd uh, rezultatele. Deocamdată, la nivel declarativ, toate merg în direcția cea bună, dar vreau să văd rezultatele concrete. Și mai apoi vom uh, discuta și în Parlament. Uh, sper din tot sufletul ca toate pozițiile pe care le-am explicat, le-am avut noi, Parlamentul European, vis-a-vis -vis de Ucraina în ultimele luni, lungi, luni de zile se vor coagula și uh, multe dintre temerile exprimate de către noi se vor fi evaporat. Și de asemenea, în ceea ce privește uh, presiunea exercitată de Rusia, e bine, cred că această presiune exercitată de Rusia asupra Ucrainei este, funcționează mai degrabă în, în direcția noastră sau în folosul nostru. Pentru că această presiune, practic, crește dorința ucrainienilor de a se alătura nouă. Deci haideți să folosim și, și acest, această ocazie pe care, iată, șansa nouă oferă. De asemenea, lăsând Ucraina la o parte, trebuie să decidem că sau să spunem clar că statele din politica de vecinătate care au nevoie de ajutor din partea Uniunii Europene, mă gândesc la Republica Moldova sau Georgia, vor primi această asistență de care au uh, nevoie. Vom uh, vom discuta măsurile de ajutor care ne stau la dispoziție, vom discuta despre susținerea din punct de vedere comercial, de asemenea vom discuta despre energie. De altfel, domnul Sarius Volski a, discut, a avut un raport pe această temă uh, nu cu mult timp în urmă, cred că conectivitatea energetică ar putea garanta o uh, Uh, atitudine pro-europeană în aceste state din vecinătatea estică și în timpul uh, uh, zilelor lungi de iarnă. Deci, iată, mai avem multe de făcut, dar multe s-au făcut deja. Mulțumim tare mult celor doi raportori. Și de asemenea vă mulțumim, domnule Dimitrov, domnule ambasador, vă mulțumim pentru că v-ați alăturat nouă astăzi, vă mulțumim pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Cred că după discuțiile pe care le-am purtat săptămâna trecută cu ministrul de justiție George, Georgian, mi-am dat și eu seama că multe lucruri nu s-au transformat în realitate așa cum uh, ne-am fi dorit și dumneavoastră, domnule ambasador, ați spus același lucru. Unele dintre temeri sunt îndreptățite, dar, pe de altă parte, dacă evoluțiile vor continua în aceeași uh, direcție, vom putea Uh, sprijini uh, parafarea, semnarea și vom uh, reuși să, să adoptăm o aceeași prevedere cu privire la aplicarea pro, parțială a acordului cu Georgia cât mai curând cu putință. Da, bineînțeles, dacă evoluțiile sunt încurajatoare. Vă mulțumesc foarte mult. Trec acum la raportul meu cu privire la politica externă și de securitate comună. Voi fi foarte succint. Es gibt 340 Änderungsanträge. Avem 140 de amendamente. Vă mulțumesc foarte mult pentru propunerile dumneavoastră, pentru ideile noi, despre care doresc să mă gândesc și uh, am elaborat deja o mare, un mare număr de amendamente de compromis, la care sper eu să pot să vă dau un răspuns uh, mâine și să vi le pun la dispoziție, astfel încât să fie foarte clar uh, pentru toată lumea care dorește să-și uh, exprime poziția, să poată să o facă. Vreau să vă atenționez că m-am concentrat pe un mesaj final, un mesaj cheie, și că dorim să avem un punct de plecare foarte bun pentru a ajuta anumite țări uh, și de aceea uh, însă nu am abordat uh, fiecare țară în parte, ci mai degrabă tocmai am uh, optat pentru o abordare generală. Cred că ar trebui să nu menționăm fiecare țară, ci tocmai să continuăm cu această abordare generală, pentru că cred eu că aceasta este cea mai bună cale prin care putem să ne exercităm influența. Fiecare are o țară de predilecție, dar dacă fiecare începe să uh, scrie despre ea, nu se mai citește raportul și nu se pierd, de fapt, toate informațiile. Cred că ar fi cea mai bună cale aceasta pe care v-am propus-o eu. Avem mai multe amendamente de compromis, mai ales în domenii cheie, parteneriatul estic, extindere, Rusia și așa mai departe, pe care le-am introdus în uh, acest uh, document și sper că în săptămâna viitoare sau măcar uh, cândva, săptămâna viitoare, să putem găsi un moment în care să ne întâlnim cu um, diferiții raportori din umbră pentru ca să putem avea un uh, vot foarte bun la sfârșitul lui octombrie. Pe baza amendamentelor uh, care s-au înaintat, însă nu mi se pare imposibil să ajungem la acest rezultat cât de repede. Mulțumesc! Ai scrie 9 octombrie, de fapt, pe 9. Cred că Silvio tocmai a acceptat că face greșeli pentru că e 7 octombrie, nu 9 octombrie, a greșit în documente. Doamna Copa dorește să ia cuvântul. President, our shadow rapporteur, Mr. Pașcu, is speaker at an international... Domnul Pașcu este vorbitor la o conferință internațională astăzi și de aceea eu voi prezenta câteva amendamente prezentate de către dumnealui la raport. După cum am spus în discuția noastră inițială, apreciem perspectiva strategică a acestui raport. Vom susține toate direcțiile, având în vedere cele 100 35 de amendamente, pentru ca textul să rămâne simplu și coerent. Principiul general este că amendamentele trebuie să completeze textul și nu să adauge detalii inutile. Grupul nostru își dorește să promoveze o poziție echilibrată în ceea ce privește aspectele politicii uh, de securitate comună și suntem bucuroși să primim uh, o propunere din partea domnului Brock în ceea ce privește amendamentele de compromis. Amendamentele din partea S și D au repetat anumite puncte esențiale, importanța sporirii parteneriatului transatlantic, respectând însă legislația de protecție a datelor, care este foarte sensibilă, o relevanță pentru o abordare generală și o susținere pentru deciziile care se vor lua până la summitul din decembrie cu privire la apărarea europeană. Critic ce asupra acțiunilor Rusiei de ultimă oră și relevanța dialogului politic, dezvoltările interesante din țările uh, din uh, vecinătate și responsabilitatea de a proteja anumite țări. Încercăm să continuăm această colaborare cu raportorul pe raportul acesta cât se poate de important. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte, spre domnul Daf. Grupul este la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta compromisuri. Eu aș vrea să fac însă trei comentarii de conținut în această după-amiază. În primul rând, pentru că suntem la câteva săptămâni doar de Consiliul din decembrie, Cred că trebuie să sporim presiunea pe care o exercităm asupra Consiliului European pentru a putea să transformăm această șansă pe care o are Consiliul într-o adevărată oportunitate, pentru că pentru o dată se poate discuta politica de securitate și de apărare în comun. Am uh, analizat mai multe declarații din partea premierilor uh, și din partea ministrilor, care nu așteaptă prea mult de la summitul din decembrie, după cum se vede din aceste informații. Cred că Parlamentului revine sarcina să insiste pentru ca să se facă eforturi mai mari, incluzând și la o mai bună înțelegere între Uniunea Europeană și NATO pe acest subiect. Această colaborare știm cu toții se blochează de multe ori în problema Ciprului sau în alte probleme pe care le-am întâlnit în trecut. Și, în al doilea rând, cerem să se creeze un format uh, comun pentru o revizuire a cadrului de apărare actual. Cred că putem spune că acceptăm acum că motivul pentru care am optat pentru un document unic din partea statelor membre s-a dovedit a fi nejustificat și deci am mers un pas prea departe. În al doilea rând, în ceea ce privește extinderea, trebuie să amintim că este un element important al politicii noastre externe mai ales în ceea ce privește Balcanii de Vest. Apoi, când vorbim de democrația liberală, cred că este important să insistăm ca vecinătatea noastră, și am discutat despre aceasta și în uh, această după amiază, să înțeleagă pe deplin definițiile noastre ale pluralismului și standardelor pe care le impunem, normelor de care vorbim. Nu e vorba numai de Uniunea Europeană. Și nu e vorba numai de alegerile democratice, ci este vorba și de felul în care se guvernează și de cât de democratic se respectă opoziția și o diferite. Acestea sunt trei puncte esențiale pe care grupul nostru dorește să le vadă în document. Mulțumesc! Danke, Herr Brock. Mulțumesc, domnule Brock. Și din partea mea, verzilor, Vreau să spun că ne așezăm cu mare plăcere cu noastră la masă pentru a discuta amendamentele de compromis. În următoarele zile, cu siguranță, vor mai fi anumite evoluții. Vreau să menționez câteva puncte care, din partea noastră, sunt foarte importante și aș vrea să vă rog să le introduceți. Mai întâi, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Daf înainte, importanța extinderii, pentru că este unul din instrumentele noastre cele mai importante. Și din motive de dorință de pace, cred că trebuie să continuăm pe această cale. În acest context, poate reușit să am acceptat și anumite amendamente din partea noastră unde ne explicăm, de exemplu, ne exprimăm critic față de posibilitatea de a exprima uh, Uh, un veto din partea unor țări împotriva, de exemplu, în ceea ce privește recunoașterea Kosovoului și uh, a Macedoniei. Apoi relația cu Statele Unite ale Americii. Aici eu cred că ar fi foarte bine dacă am putea să introducem aici și o critică la adresa ultimelor evenimente din scandalul de spionaj care au uh, atins încrederea dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Chiar putem spune că acum o asem- putem să spunem că o asemenea amploare într-un astfel de dosar nu s-a mai văzut până acum. Câteva puncte despre Iran în urma schimbărilor din partea președintelui Iranului ar fi bine să facem o referire și la această modificare. Eu sper că dumneavoastră veți fi binevoitor în ceea ce privește acest uh, comentariu pe care sper să-l introduceți în document. Un alt uh, punct, tot pe baza unor evenimente actuale, cred că merită să spunem că din perspectiva europeană noi am vrea să nu permitem ca anumite firme care se ocupă de mecanisme de interceptare, așa numitele dual use, adică chestiuni care pot fi folosite de către uh, guvernele autoritare pentru a limita, de exemplu, accesul la internet. Uh, să nu mai poată să fie permise, adică să nu mai fie permis ca firme europene să livreze astfel de produse în țări în care există un regim autoritar. Acestea sunt puncte extrem de importante pentru noi și cred că și Parlamentul European trebuie să le susțină peste tot. Sper ca și dumneavoastră să le considerați importante atunci când le veți analiza în detaliu, pentru că sunt conținute în amendamentele pe care le-am înaintat noi. Mulțumesc! gospodine predsjedniče. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că colegul meu a menționat extinderea și Balcanii de Vest. Eu nu vreau să mai spun nimic despre acest subiect, mai mult decât ce a spus colegul meu, dar vreau să vă amintesc că tocmai în acele regiuni în care Uniunea Europeană are un anumit uh, rol important, se văd deja rezultate concrete. Mă refer aici la dialogul dintre Serbia și Kosovo, la care Uniunea Europeană a avut un rol esențial. Ceea ce aș vrea să spun uh, pe baza acestui exemplu este că și așteptările față de viitor se leagă de ceea ce am făcut până acum mai ales atunci când e vorba de politica față de Bosnia-Herzegovina, comisarul Füle va avea nevoie de ajutor din partea tuturor liderilor din Bosnia și Herțegovina în curând. Pe 4 octombrie va avea loc o discuție politică importantă. Cred că în această comisie ar trebui și noi să punem pe ordinea de zi acest subiect. Este o chestiune foarte importantă în care Uniunea Europeană trebuie să arate ceva progrese. După cum a spus și colegul meu înainte, dacă nu putem să facem, să mișcăm ceva în Europa, să uităm influența Uniunii Europene ca actor global. Acesta este motivul pentru care am luat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, spune următorul vorbitor. Eu am uh, înaintat mai multe amendamente uh, dar unele amendamente din partea unor colegi au fost destul de neobișnuite pentru un raport în ceea ce privește politica de securitate. Cred însă că a venit momentul în care ar fi foarte corect să spunem următoarele. Sănătatea trebuie să fie și ea luată în considerare, și anume ca element de securitate. În funcție de ceea ce se întâmplă în momentul acela în lume, și în legătură cu acest uh, aspect uh, nou cu privire deci la starea de sănătate care este distrusă din ce în ce mai mult uh, pe continentul european, chiar putem spune că este vorba de un declin strategic. Este o chestiune care a luat proporții și care eu zic că ține de securitate. M-aș bucura foarte mult dacă amendamentul meu în acest sens ar putea fi considerat de către colegi ca fiind unul pertinent. Vă mulțumesc! Domnul președinte, dă cuvântul fără microfon. Doamna Lupceva, cred. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că mi-a stat cuvântul, discutăm acum un raport care este absolut esențial pentru viitorul Uniunii Europene. Cred că trebuie să mulțumim raportorului pentru efortul deosebit pe care l-a făcut raportul atinge toate politicile europene care sunt importante pentru afacerile externe. De asemenea, este un raport foarte pertinent pentru toate punctele pe care le-am discutat înainte, tot felul de teme care au fost în ultima vreme, în ultimele luni pe prima pagină a ziarelor. Mă refer aici la parteneriatele estice și sudice, care în diferitele lor forme au fost întotdeauna pe ordinea zilei în ultima vreme. Cred că însă ele, aceste două rapoarte ar trebui să fie aliniate și cu celelalte rapoarte care contribuie și ele la transmiterea unui mesaj unitar țărilor respective. Mi-ar place dacă ați putea include și un alt punct uh, specific în acest raport vom discuta și discutăm în momentul de față chiar despre supravegherea uh, Europei de către Statele Unite, problemele pe care le-am întâlnit în ultima vreme, dar și despre regimele, regimul vizelor uh, care se aplică unor state membre sau non-membre. Aș vrea să știu dacă puteți să facem aceste, uh, să introducem aceste puncte. Mulțumesc președintele pentru, mulțumesc tuturor celor care au făcut diferite sugestii. O să mă uit să văd unde pot să le introduc pentru ca să echilibrăm raportul și să garantăm acest echilibru. Aș vrea să subliniez ce a spus și colegul Daf înainte, în legătură cu cartea albă. O carte albă este întotdeauna și, de fapt, o percepere a poziției statelor membre din Uniunea Europeană. Dar trebuie să fie întotdeauna o strategie comună europeană, deci nu mai ajunge un astfel de model. O carte albă trebuie să garanteze și să justifice plus valoarea europeană. Iată de ce cred eu că nu trebuie să ne îndepărtăm de Cartea Albă, ci mai degrabă trebuie să găsim o formulare potrivită prin care să putem garanta interesele tuturor și în care să se reflecte, de exemplu, și precauția britanică. Cred însă că vom putea ajunge la o poziție rezonabilă și vă mulțumesc de aceea foarte mult pentru ajutor. Sper ca mâine sau poimâine să vă pot transmite propunerile de compromis, de amendamente de compromis. Suntem gata dacă vreți marți, luni sau marțea viitoare, dacă aveți deja uh, remarci, să mă contactați direct pentru ca să putem să mai și modificăm uh, propunerile pe parcurs, astfel încât să fiți mulțumiți de ceea ce scrie un raport. Eu vă mulțumesc oricum pentru susținere. Anemii, poți să preiei un pic președinția pentru câteva minute? Mulțumesc! Okay, dear colleagues. Uh, Dragi colegi, continuăm acum cu avizul privitor la garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiectele de investiții în afara Uniunii. Îi dau cuvântul imediat raportorului pentru aviz colegul nostru Iacek Protasievici. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu cât mai succint cu putință. În primul rând, aș dori să spun că scopul acestui aviz e să revizuiască și să renoiască garanția bugetară acordată de UEBEI pentru următorii șapte ani de cadru financiar multianual, din 2014 1 ianuarie până în 2020. Eu cred că Banca Europeană de Investiții reprezintă un instrument de intervenție externă foarte puternic și scopul său este să promoveze valorile și interesele europene în restul lumii și să-și aducă contribuția la cooperarea și dezvoltarea internaționale. Iar misiunea noastră ca Parlament European este să monitorizăm îndeaproape uh, uh, investițiile acordate de BEI în acest sens. Uh, eu cred că în acest raport trebuie să pun accentul pe următoarele probleme. În primul rând, respectarea articolului 21 din tratatul privind uh, Uniunea Europeană. E foarte important ca BEI să se asigure că uh, atunci când sprijină proiecte de investiții, se pune de acord cu acțiunea externă a Uniunii Europene și se asigură că se respectă principiile care stau la baza acțiunii externe a Uniunii Europene. Aș dori să mulțumesc raportorilor și eurodeputaților care și-au adus contribuția prin amendamente la acest uh, punct. În al doilea rând, și în acest sens am inclus și amendamentele care evidențiază care acordă o importanță sporită unei cooperări adâncite între cooperare și serviciul de acțiune externă în toate fazele acestui proces sunt delungat pentru a se asigura că uh, există cât mai multă coerență. Uh, Apoi, în ce privește transparență și asumarea răspunderii, aspecte care au fost uh, subliniate de ceilalți raportori din umbră, am subliniat rolul Parlamentului European, apoi am încercat să mă asigur cât mai mult cu putință că BEI se consultă mai strâns cu toți factorii implicați și pentru toate, uh, pentru toate proiectele informația uh, ar trebui să fie pusă la dispoziția publicului, ceea ce nu a, deci fără subminarea confidențialității. Din câte știu eu, Comisia de Bugete a avut o primă dezbatere în 18 septembrie, uh, raportul domnul Calfin, Calfin propunând uh, majorarea pragului opțional cu un miliard pentru a reveni la mandatul inițial de 30 de miliarde de euro. În propunerea uh, actuală e vorba de 25 de miliarde pentru uh, uh și uh, 3 milioane pentru mandatul 2008-2013. Eu cred că trebuie să sprijinim această propunere, cu atât mai mult cu cât trebuie să sprijinim țările de, uh, care se află în faza de preaderare și de vecinătate înspre care împrumuturile au crescut uh, foarte mult de la începutul mandatului. Și în acest sens, uh, doamnă președinte, aș dori să le întreb pe uh, reprezentantul BEI care este perspectiva băncii în ce privește pragurile propuse și care este părerea lor în ce privește nivelul investițiile necesare în vecinătatea estică și sudică, având în vedere criza din Egipt și din Siria. Apoi, o altă întrebare aș dori să o adresez reprezentantului Comisiei. Cum consideră Comisia că am putea să creștem uh, pragul în conformitate cu, propu- cu propunerea domnului Calfin? Care ar trebui să fie instrumentele folosite în acest sens? Aș dori în încheiere să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor deputaților pentru contribuții. Multe dintre amendamente, mai ales din partea grupului ALDE, pregătite de domnul Watson, și din partea socialiștilor și democraților uh, propuse de doamna Consari și amendamentele din partea verzilor ale domnului Butikofer sprijină în principiu uh, avizul nostru și îl îmbogățesc. Dar unele trebuie încă discutate. Sunt dispus să discut amendamente de compromis și bineînțeles că în, o să preiau și sugestiile de astăzi. Mulțumesc! Aș dori să îl rog pe reprezentantul Băncii Europene de Investiții să răspundă la întrebarea domnului raportor. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului Protasievici pentru avizul său și pentru cooperarea pe care am avut-o, pentru că credem că e un aviz echilibrat. Pentru a răspunde la întrebarea care ne-a fost adresată, noi considerăm că uh, menirea principală a activității noastre este sprijinirea politicii externe a Uniunii Europene. Și o putem face printr-un nivel susținut de investiții. În CFM-ul actual, pe care îl vom uh, finaliza, ne vom apropia de limita de 30 de miliarde, deci împrumuturi în, uh, în întreaga regiune și noi considerăm că acest uh, nivel poate fi menținut și în următorul CFM pe baza investiției noastre cu investiții în sectorul privat, în infrastructură și în acțiunile climatice mai ales în țările de vecinătate și țările care se află în faza de preaderare. Propunerea inițială ar însemna o scădere masivă, mai ales în zona de vecinătate, ori noi credem că acțiunile noastre pot să sprijine convergența înspre Uniunea Europeană a acestor țări. Deci, suntem dispuși uh, să uh, executăm un mandat uh, comparabil. În ce privește vecinătatea sudică, am fost rugați să sprijinim procesul de tranziție al acestor țări care se îndreaptă spre reforme politice și economice. O putem face și în aceste țări la niveluri susținute. În vecinătatea estică ne-am uh, intensificat, uh, intensificat activitatea uh, în ultimii ani, din 2007, în acest an urmând să atingem pragul de 1,2 miliarde acordați în această regiune. Deci, suntem gata să continuăm în această direcție ceea ce înseamnă, ar însemna într-adevăr o majorare a plafoanelor. Mulțumesc! Acum raportorii din umbră. Primul, colegul Iaconsari din partea socialiștilor. Colega Iaconsari, mulțumesc! Uh, propunerea comisiei și uh, proiectul de aviz uh, sunt uh, echilibrate și e foarte greu să schimbi uh, cifrele de alocare uh, geografică, pentru că dacă dai bani mai mulți într-o parte, înseamnă că iei din alta. și uh, pierzi de pe o parte ce uh, câștigi pe cealaltă. Dar cred că o majorare a mandatului spre Est e o idee bună, dacă însă fixăm un prag de 25 de miliarde plus cele 3 miliarde suplimentare în faza intermediară. Trebuie să acceptăm această propunere. Sunt de acord cu raportul respectiv că e foarte important să punem accentul pe anumite aspecte. În primul rând, libertățile fundamentale, valorile democratice și drepturile omului, la fel ca și normele de mediu și de uh, uh, muncă. Sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană și trebuie să ne asigurăm că toate aceste valori nu sunt subminate sau nu sunt înghițite de alte interese. Și de aceea trebuie să avem un bilanț al respectării acestor uh, criterii. Acțiunile uh, financiare sau operațiunile financiare ale Uniunii Europene ar trebui să uh, întotdeauna să ține cont de respectarea principiilor de mediu, sociale și a drepturilor omului. Apoi, operațiunile financiare ar trebui să-și aducă contribuția la punerea în aplicare a angajamentelor și a acordurilor internaționale, inclusiv a acordurilor de mediu. A mai fost menționat un aspect foarte important pentru noi, respectiv transparența și uh, divulgarea informațiilor. Trebuie să uh, respectăm raportul uh, recent adoptat cu privire la corupție. Trebuie să eradicăm corupția și uh, să combatem orice alt uh, tip de activități ilicite. Mulțumesc! Din partea grupului ALDE, domnul Watson. Și după aceea, doamna Lozing. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe Iacek Protasievici pentru acest raport. Ne bucurăm de faptul că se pare că cu toții suntem de acord și că amendamentele noastre reflectă uh, această poziție comună. Sunt bani mulți în joc, 25 de miliarde de euro pe șapte ani sau, dacă domnul Hoyer își impune voința în scrisoarea uh, trimisă domnului Broc, ar putea fi vorba de 30 de miliarde pe șapte ani. Deci e foarte important să discutăm serios în legătură ce se face cu acești bani. Și în amendamentele mele am trei obiective. În primul rând să se crească transparența în ce privește operațiunile BEI, apoi un echilibru geografic mai bun Uh, și uh, trebuie să știm și câți oameni ajutăm în lume și trebuie de asemenea să știm că, uh, cum uh, împrumuturile externe, BEI, țin cont de uh, drepturi fundamentale sau de combaterea schimbărilor climatice. Și aș dori uh, să-i să pun câteva întrebări uh, reprezentantului BEI. Noi ne-am dorit ca legislația europeană cu privire la accesul la documente să se aplice uh, pe deplin și nu vedem de ce BEI ar trebui să, aibă, să facă excepție de la această politică a transparenței. Deci aș dori să îl întreb pe reprezentantul Bey de ce nu e gata, așa cum uh, am sugerat într-unul dintre amendamente, să facă publice aco- uh, acordurile pe care le încheiază cu țările terțe. Nu știu de ce sau nu înțeleg de ce uh, aceste informații nu ar trebui să uh, treacă în domeniul public. Uh, Apoi, în ce privește informațiile echilibrate, aș dori să știu de ce atât de mulți bani merg în uh, America Latină și nu în Asia. Cred că ar trebui să încercăm să uh, ținem cont de populație, de uh, populația acestor zone. Eu am propus amendamente pentru a schimba acest echilibru. Apoi, aș dori să știu de ce Taiwanul Uh, e uh, tratată ca o țară uh, precum țările cărora le impunem sancțiuni, precum Cuba sau Belarus. De ce nu e tratată precum Kosovo și, Belar- și, și Singapore, în care sunt probleme? Și apoi, în ceea ce privește alinierea cu celelalte politici europene, propunerea mea din amendamentele 42, 62 și 69 e ca împrumuturile să se facă în conformitate cu principiile legislației europene în acest domeniu. Banca Centrală Europeană a răspuns spunându-ne că nu se poate pentru că legislația europeană nu se aplică în afara granițelor Uniunii Europene. Sigur, e valabil acest lucru, dar nu spun că trebuie neapărat să ne impunem legislația, ci principiile care stau la baza acestei legislații. E uh, un argument logic, mi se pare, și nu cred că ar trebui să aruncăm bani uh, în buzunarele unor regimuri cam dubioase. Uh, în ce privește schimbările climatice, mi se spune că creditele sunt de 22 până la 23% din uh, creditele externe. Comisia dorește să crească această, acest proces la 25%, eu aș dori 40%. Bei spune că nu se poate. De ce? Care este nivelul fezabil? 35, 30%? De ce trebuie să sprijinim proiecte uh, privind uh, Uh, gazul. Eu am propus eliminarea amendamentului 54. Companiile de gaz fac miliarde de euro profit, deci cred că pot să-și financeze propriile gazoducte singure și nu cu banii noștri. Eh, dacă dorim să atenuăm eh, efectele schimbărilor climatice, ar trebui să construim eh, rețele de transmitere a electricității și astfel am putea să trecem, să avem această tranziție spre energia ecologică. Mai sunt multe amendamente, n-am timp să le trec pe toate în revistă, dar aș dori să primez răspunsuri clare din partea reprezentanților BEI, care să uh, își dea seama că uh, chiar ne interesează un răspuns sincer. Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Sabine Lösing. și după aceea reprezentantului BEI și reprezentantului Comisiei. Dar, dacă am înțeles, e vorba de un aviz la un raport în legătură cu garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile financiare. Deci e Uh, de o anvergură mai îngustă decât uh, cea vastă care tocmai a fost uh, prezentată de domnul Watson. domnule Lezing, vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor. În numele grupului meu am depus o serie de amendamente. Dați-mi voie să enumăr câteva elemente și sper să ne sprijiniți. Uh, pe de o parte, suntem de părere că politici, uh, proiectele de dezvoltare trebuie să fie uh, sprijinite și pe viitor, nu doar proiectele publice, ci și cele private. Când vorbesc despre aceste proiecte, mă refer la infrastructură, proiecte de infrastructură și uh, proiecte privind educația, în primul și în primul rând. În ceea ce privește ajutorul de dezvoltare, bineînțeles că acesta practic uh, are drept obiectiv uh, atingerea obiectivelor mileniului. Lucrul acesta nu trebuie să fie uitat. De asemenea, trebuie să fie finanțate acele proiecte axate pe energiile regenerabile. Acesta este una, aceasta este una dintre temele esențiale de preocupări ale BEI și, prin urmare, nu putem decât să sprijinim această ambiție. În ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, noi suntem părere că acesta nu ar trebui să aibă niciun fel de competențe în ceea ce privește activitățile BEI. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul reprezentantului BEI. Acesta ne va oferi răspunsuri cât mai succinte cu putință. Și aceeași, același comentariu îl adresez și reprezentantului Comisiei. De ce? Pentru că îl avem alături de noi pe reprezentantul special al UE pentru drepturile omului și trebuie să purtăm o dezbatere și cu domnia sa. Și, de asemenea, mai avem nevoie de câteva minute și pentru a ne pregăti pentru o reuniune cu ușile închise. Prin urmare, pe scurt, bei mai întâi de toate. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc raportorilor din umbră pentru toate amendamentele lor. Voi încerca să răspund rapid și, bineînțeles, dacă îmi doriți detalii suplimentare, putem avea contact bilateral. În ceea ce privește uh, transparența documentelor, am implementat întru totul uh, standardele de transparență valabile în Uniunea Europeană. Avem o politică de transparență specială pentru că aceasta trebuie să fie adoptată, adaptată activităților noastre bancare, însă, pe de altă parte, fiind un organism european, bineînțeles că garantăm accesul la documente. În ceea ce privește acordurile cu statele terțe, este vorba despre acorduri cadru încheiate cu astfel de state parteneri și aceste acorduri uh, practic visează dip- imunitatea diplomatică și uh, uh constituirea sau uh, crearea de reprezentanțe ale BEI în aceste state parteneri. Aceste acorduri nu au absolut nimic politic în, în ele. Există o serie de acorduri de genul acesta care au fost semnate de-a lucrul uh, anilor și, prin urmare, publicarea tuturor acestor acorduri trebuie să se bazeze și pe acordul dat de parteneri. Prin urmare, noi cu de la uh, noi putere nu putem să dăm să facem publice aceste uh, documente, dar, bineînțeles, nu avem nimic uh, împotriva uh, acestei publicări. În ceea ce privește America Latină, problemele din întreaga lume sunt atât de mari în ceea ce privește investițiile publice sau private în uh, diferitele domenii, precum educație, infrastructură, etc., există astfel de nevoi de uh, investiții atât de mari la nivel mondial, încât uh, vă asigur că sumele pe care le investim în fiecare regiune în parte ar putea să fie mult mai mari. Prin urmare, noi stabilim priorități în funcție de ceea ce ne spune Comisia și în funcție de poziția pe care o are Consiliul sau uh, Parlamentul. Nu avem o preferință specială pentru vreo regiune sau alta, ci pur și simplu implementăm prioritățile instituțiilor europene. Asta se aplică Americii Latine și se aplică de asemenea și Taiwanului. Nu este decizia noastră, este o decizie politică. Parlamentul și Consiliul sunt cele care trebuie să decidă care sunt statele eligibile și care sunt uh, statele care nu sunt eligibile eligibile. Dar bine, poate că reprezentantul Comisiei ne va oferi mai multe detalii. În ceea ce privește legislația europeană, da, e drept, nu putem uh, impune legislația europeană în afara granițelor Uniunii Europene. Dar, ca bancă europeană, bineînțeles, facem tot ce ne stă în putință pentru a promova standardele europene de mediu privind achizițiile publice, etc., în relațiile noastre cu parteneri terți. Dar acest efort este unul progresiv, nu poate fi impus din start, are nevoie, necesită o analiză la nivel de proiect, dar bineînțeles că banca noastră, dată fiind experiența ei în Uniunea Europeană, încearcă, bineînțeles, să proiecteze, să exporte prin investițiile făcute de către noi uh, principiile și valorile europene. Bineînțeles că nu putem forța partenerii să accepte aceste valori europene, dar noi le promovăm. În ceea ce privește mediul înconjurător, acum 25% este un, o, o țintă stabilită de bordul nostru pentru toate operațiunile BEI în interiorul și în afara Uniunii Europene. Dacă vrem ca această proporție să crească, atunci trebuie să rediscutăm uh, proporția în contextul investițiilor noastre intraeuropene, uh, intraeuropene și extraeuropene. 25% deja este mult în momentul de față, mergem tare departe, date fiind uh, date fiind uh, fondurile de care dispunem și a depăși acest, prin, acest procent, cu siguranță am avea nevoie de un, un mandat suplimentar de, de decizii ale celorlalte instituții din pa, uh, pe această temă. Dar cu siguranță ar fi greu. Și în ceea ce privește gaz, uh, oleoductele, respectăm principiile europene și în aceste investiții. Comisia Europeană, câteva comentarii? Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Nu pot decât să salut această dezbatere purtată aici. Unele dintre comentariile făcute sunt foarte utile. Uh, luăm notă de toate, vă asigur de asta. Vreau să revin asupra unei chestiuni subliniate de raportor. Este vorba despre raport, bugetele totale și semnificația lor din punct de vedere financiar. Uh, Plafonul uh, total de 25 de miliarde este stabilit, practic, printr-un uh, fond de garanții. Un fond de garanții care este practic inclus în bugetul european sau oferit din uh, bugetul european. Noi încercăm să ne asigurăm că 9% din mandatul total al BEI este acoperit de acest, acest fond de garanție. Deci dacă dimensiunea fondului uh, de garanții crește de la 25 la 30 de miliarde, asta înseamnă că vor exista mai multe, vor fi alocate din bugetul Uniunii Europene mai multe fonduri pentru finanțarea acestui fond de garanție. Bine, nu am uh, Uh, aici uh, toate statisticile, cifrele, dar voi încerca să obțin uh, calculele acestea până la dezbaterea de joi din Comisia pentru Buget. Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că a fost succint. Cred că toți cei care au contribuit la această acest prim schimb de opinii au vehiculat comentarii foarte pertinente. Vom, uh, vă amintesc că vom uh, vota în octombrie acest raport Acum încheiem discuția pe marginea lui și putem trece la dezbaterea cu domnul Lambrinidis. Dar pentru că această dezbatere va fi organizată cu ușile închise, îi rog pe toți cei care n-au ce căuta la o ședință cu ușile închise să părăsească rapid sala. Și de asemenea și eu trebuie să părăsesc sala pentru câteva minute.